italiene prin uh, scrisoarea din 18 iunie ne-au anunțat numirea domnului Mauricio Enzo Lupi ca deputat la Parlamentul European. Însă, la ora actuală, domnul Lupi este în continuare ministru de transport și infrastructură, infrastructură și, drept urmare, conform articolului 7 din actul din, 70, din 1976 are o funcție incompatibilă cu uh, statutul de deputat european. Drept urmare, conform articolului 3 aliniatul 2 din regulamentul de procedură care prevede că dacă se poate verifica uh, această incompatibilitate prin documente publice, se poate uh, publica uh, locul liber din Parlament. Conform ordinii de zi, trecem la alegerea vicepreședinților din Parlamentul European.